Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, spune președintele. Bernd Lange. Sagt der Gualtieri soll sich hinsetzen. Bernd Lange și domnul Gualtieri, vă rog frumos să vă așezați. Du auch. Și tu. Meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Conferința președinților a luat în această dimineață o decizie în ceea ce privește acordarea premiului Zaharov pentru anul 2015. Și uh, vă fac următorul anunț. Conferința președinților anul acesta acordă premiul Zaharov lui Raif Adavi, bloggerul Badawi, uh, bloggerul din Arabia Saudită. Doamnelor și domnilor, mulțumesc plenarei pentru sprijinul în luarea acestei decizii. Astăzi vreau să spun că, dat fiind cazul special al domnului Badawi, vreau să subliniez cât de curajos este acest om și este un model pentru noi toți, pentru că se confruntă cu una dintre cele mai crunte pedepse care există în acel stat. O pedeapsă care obiectiv poate fi identificată ca fiind pură tortură. Cer regelui Arabiei Saudite să-l grațieze pe domnul Badawi imediat pentru ca acesta să își poată ridica premiul. relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene și organele Uniunii Europene uh, cu par- țările partenere depind foarte mult calitativ de respectarea drepturilor fundamentale la nivelul partenerilor noștri. Ori, în cazul domnului Badawi, există drepturi fundamentale care nu doar că nu sunt respectate, ci sunt pur și simplu călcate în picioare și de aceea cer regelui astăzi să uh, renunțe la pedeapsa aplicată domnului Badawi, să le libereze, să lase să se întoarcă la soția sa, pentru ca la sesiunea din decembrie să fie posibil să vină în această instituție la plenară pentru a ridica premiul. Vă mulțumesc! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Așadar, dragi colegi, noi eh, continuăm. Doamna Corața Bild s-a anunțat la cuvânt. Domnule președinte, ieri am pus în problemă, am, am ridicat problema votului fantomă, aș zice eu, din partea doamnei Marine Le Pen, eh, copreședinte la AFCO. Vreau să informez acest plen în legătură cu rezultatele anchetei făcute. Vreau să-i mulțumesc serviciului plenarei pentru serviciilor, să le mulțumesc serviciilor de la plenară pentru reacția rapidă și țin să fac un apel la președinte pentru a folosi pe deplin articolele 166 și 167 din regulile de procedură în care se stipulează clar că votul este personal și că fiecare eurodeputat este responsabil de propriul său vot. Mulțumesc! Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Doamna Le Pen are cuvântul ca reacție. Domnule președinte, în absența mea ieri, am fost uh, criticată în mod absolut abject de către domnul Weber. Am fost acuzată de niște fapte. Eu sunt complet inocentă și asta a fost dezvăluit și la conferința președinților din această dimineață, de altfel. Uh, Domnul Weber a săvârșit două delicte, cel de defăimare și cel de denunțare calomnioasă și asta fără niciun fel de dovadă. Ce s-a întâmplat ieri? Ce anume s-a întâmplat pentru a justifica, practic, toată această tevatură de astăzi? Am plecat lăsând uitându-mi cartela de vot. Mulți fac asta, multora ni se întâmplă. Uităm, practic, cartela și o luăm înapoi la sfârșitul sesiunii plenare. Nu aveți niciun alt argument în afară de ăsta? Haideți să fim serioși. Colegul meu, Graf, a spus că e un exemplu de curtoazie și de etică. Da, dumnealui a votat de patru ori în absența mea pentru a mă ajuta. S-a făcut-o fără să aibă autorizația mea. Deci, repet, fără să aibă autorizația mea. E drept că a fost uh, uh, un act o acțiune, aș zice eu, nepotrivită din partea dumnealui. Asta justifică cinemaul de astăzi? Dragi colegi, eu am plecat câteva secunde, dumnealui a dat dovadă de un spirit cavaleresc pe care ar trebui să-l aveți și dumneavoastră din când în când, de altfel. De aia, domnule președinte, eu voi înainta o plângere uh, în legătură cu domnul Weber care m-a acuzat pe nedrept. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, tema aceasta a fost într-adevăr subiectul discuției conferinței de președinți eh, și acum o să dau cuvântul domnului Weber pentru acest scop. Prezident, liebe Kolleginnen und Lăsați-l, vă rog, să vorbească pe domnul Weber. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aceste declarații din partea doamnei deputat eh, Le Pen mă fac să rămân blocat la locul meu. Este o brăznicie ceea ce vedem aici din partea dreptei. Doamnă Le Pen, știm că dumneavoastră nu aveți o înțelegere prea curată a democrației în acest Parlament, știm cu toții acest lucru, dar vreau să încerc măcar să vă dau câteva să vă ofer ajutor. Într-o democrație, mandatul pe care noi îl primim de la uh, cetățeni este sfânt. Și dacă un mandat este sfânt, atunci să știți că și la democrație face parte și să asculți din democrație. Deci, într-o democrație, acest mandat este sfânt și noi l-am primit din partea cetățenilor, acest mandat, și nu poate fi transferat mai departe, nu se poate delega altcuiva. În anumite state ale Uniunii Europene, această delegare a mandatelor este chiar penală. Este o acțiune penală și care poate fi după aceea uh, acuzat, poți fi acuzat de ea la tribunal. Noi în Europa, nu este, la noi în Parlamentul European nu este așa, dar noi trebuie să ne apărăm mandatul. Dumneavoastră ați uh, înveți un scandal pe spinare acum și noi o să susținem președintele nostru ca să ia toate măsurile juridice împotriva dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în această dimineață s-a discutat uh, la conferința președinților exact despre acest incident și uh, va, se va face o anchetă la birou, deci în biroul Parlamentului, iar doamna Corața Bild uh, poate să fie convinsă că vom respecta toate normele din regulamentul de procedură. Doamnelor și domnilor, procesul verbal de ieri cu toate textele aferente este